Okay. We are starting a little bit late after lunch. I will continue in English. Haideți să ne începem ședința, pentru că avem puțină întârziere. Salut un grup de vizitatori din Franța și din Germania care au participat la un uh, concurs, cum îmi imaginez eu Europa, și astăzi sunt aici alături de noi vă salut și pe cei pe care îi însoțesc. Cu mare plăcere, mă bucur că este de asemenea aici alături de noi uh, domnul Poland din Mecklenburg-Vorpommern, uh, deputat în Parlamentul Germaniei. Și începem astăzi cu un punct suplimentar pe ordinea de zi. Din reuniunea coordonatorilor vreau să vă ofer câteva informații. Coordonatorii și-au adus aminte astăzi de regulamentul de procedură al Parlamentului European și a Comisiei pentru Afaceri Juridice. E vorba de temeiul juridic al programului nostru Europa pentru cetățeni. Considerăm că acest program trebuie să se desfășoare prin procedura de codecizie și am subliniat acest lucru. Am uh, întrebat în toate grupurile politice și toate grupurile politice, în afară de ECR și de GUE, care nu au putut fi prezente astăzi. Deci toți reprezentanții ne-au spus că vor respinge acest program dacă nu reușim să facem progrese în această negociere. Suntem însă pregătiți, cea de-a treia decizie pe care am luat-o, suntem pregătiți să să mergem mai departe pe drumul codeciziei. Vom elabora un raport, vom vota acest raport și îl vom prezenta Consiliului și Comisiei și ne așteptăm ca apoi Comisia și Consiliul să inițieze împreună cu noi negocieri informale de trialog. Dacă acest trialog nu va ajunge la un rezultat mulțumitor pentru noi, atunci, conform votului grupurilor politice, vom respinge programul în forma sa actuală. Deci, am transmis o avertizare, sper că ea va fi auzită, îi văd pe unii de aici că dau din cap, uh, cum că da, deci sper ca lumea să înțeleagă că vorbim serios. Uh, știm foarte bine că, bun, vrem să intrăm în trialog, dar dacă trialogul nu ajunge acolo unde trebuie, atunci vom spune nu. Uh, sunt sigură că toată lumea care este aici a înțeles mesajul și reprezentanții comisiei vor transmite mai departe în comisie acest uh, program. Uh, anu Teacula este raportor și dânsul uh, se va ocupa foarte serios de acest subiect. Acum trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi. Mă bucur foarte mult că avem alături de noi pe doamna comisar pentru educație, cultură, multilingvism și tineret. Dragă Andrula Vasiliu, bine ați venit alături de noi. Um, deja am discutat de multe ori uh, împreună în prezența reprezentanților dumneavoastră, domnul Covel, domnul Toșinski și toți ceilalți, am discutat despre subiectele care sunt importante pentru noi, programul de educație și de tineret și, de asemenea, programul pentru Europa creativă. Știți că noi acceptăm anumite elemente mult mai mult decât s-ar crede, dar sigur că avem și niște rezerve justificate și Cred că acestea v-au fost uh, transmise. Domnul Corel a fost întotdeauna prezent și a luat uh, cu sârguință notițe, uh, deci știe tot ce au spus colegii. La următoarea reuniune în iulie vom discuta despre acest subiect și în septembrie o să, o să vă prezint proiectul meu de raport privind programul de educație. Doamna Costa nu poate să fie alături de noi, dar și dânsa își va prezenta raportul în septembrie. Așadar, pentru a nu mai lungi vorba, vă pot spune că între timp Consiliul a ajuns la un acord parțial cu privire la anumite conținuturi ale programului și cred că ar fi foarte bine să ne informați cu privire la aceste elemente, să ne Informați așadar și cu privire la uh, poziția dumneavoastră ca reacție la poziția exprimată de noi. Dragă Andrula, aveți cuvântul. Yes, yeah. So, uh, thank you, dear Doris, uh, dear colleagues. It's uh, good to be back and it has been... Uh... Dragă Doris, mă bucur că am revenit în această comisie. E, vre- e adevărat că a trecut ceva de când am avut ultima noastră dezbatere și cred că e momentul să facem un bilanț mai ales asupra ceea ce s-a petrecut în ultimele luni. Și permiteți-mi să încep de îndată uh, comentând uh, în marginea proiectului Erasmus pentru toți. Cred că Europa, mai mult ca niciodată, are nevoie de un program puternic și coerent, care să investească substanțial în educație, sport și pentru tineret. Ne-am stabilit obiective ambițioase. Ne-am uh, propus să dublăm um, sumele investite și să oferim uh, burse mai mari, ținând seama de costurile vieții în diversele țări în care se vor efectua mobilitățile. Pentru prima dată, dispunem de un instrument la nivel UE pentru sport. Însă, punctul forte al programului ține de coerența sa. Și cred că toți suntem de acord asupra principiilor fundamentale acestui proiect. O arhitectură coordonată, un program unic, ce ne va permite să înlăturăm barierele dintre sectoare și să recunoaștem că educația, atât cea formală cât și cea informală, nu sunt universuri distincte. Aceste două sectoare trebuie să conlucreze, oferind tuturor competențele necesare ameliorând dezvoltarea lor personală și promovând, desigur, incluziunea socială. Un program unic care să conțină toate aceste sinergii. Apoi e vorba de trei acțiuni care vor fi precum un fir roșu de-a lungul programului și care va arăta în mod clar ce dorim să oferim. Mobilitate pentru învățare, cooperare între instituții, pentru inovație și bune practici și, desigur, susținere pentru reforma politicilor. Apoi, o legătură limpede între prioritățile programului și obiectivele pe termen lung ale UE și ale politicilor sale, așa încât să putem justifica bugetul propus. Toate aceste elemente țin de miezul programului Erasmus pentru toți. Haideți să ținem seama de ele. De fiecare dată când uh, abordăm acele probleme care ne preocupă pe toți. Stimați colegi, m-am întâlnit cu tinerii în nenumărate rânduri, chiar și într-o întâlnire ieri, o întâlnire extrem de fructuoasă. Am petrecut timp cu tinerii și le-am ascultat neliniștile uh, uh, ce privește participarea lor la un program unic. Um, respect neliniștile lor, dar nu cred că sunt întemeiate. Pentru că dar dacă noi propunem o abordare integrată a învățământului formal și informal, este tocmai pentru a consolida fiecare componentă. Tinerii, grupurile de tineri nu își vor pierde rolul specific, din potrivă. Credem că își găsesc locul firesc lângă alte forme de cooperare și schimb de la participarea democratică și civică, la schimburi și voluntariat. Acțiunile pentru tineret se vor dezvolta pe picior de egalitate cu întregul program. A înlătura barierele artificiale între diferitele sectoare ale educației și ale formării este un pol- mesaj politic puternic. Iar Parlamentul dumneavoastră a făcut auzit acest mesaj adesea. Personal, sunt în favoarea unei vizibilități sporite pentru tineret în cadrul programului Erasmus pentru toți. Și sunt convinsă că putem obține acest lucru, dar în același timp asigurându-ne că sectorul se bucură de uh, toate programele integrate potrivit celor trei direcții de acțiune. Din, ce, din perspectiva managementului, Erasmus pentru toți uh, se va implementa la nivel național. Iar uh, beneficiarii vor avea un acces mai direct. Însă avem și datoria de a ne asigura de coerența și eficiența din punctul de vedere a costului al implementării acestui program. Iată de ce Comisia propune o agenție națională unică pentru fiecare stat, indiferent care va fi soluționarea acestui aspect? Eu cred că e în interesul Uniunii Europene să obținem o implementare mai coerentă și mai echitabilă a programului, nu doar comparând statele membre între ci și în fiecare stat membru. Acum, în ce privește acțiunile jamone. Fapt e că multe instituții noi nu pot susține, nu pot dovedi că merită o finanțare de la Erasmus pentru toți. Așa cum este cazul celor șase uh, institute um, de pe lista Lifelong Learning Program, Colegiul din Parma sau um, Universitatea Centrală Europeană, CEU. Sunt sigură că și dumneavoastră ne puteți sugera astfel de exemple. Însă, orice extindere a acestei liste de beneficiari va duce și la o scădere a bugetului disponibil pentru alte instituții. Iată de ce. Nu cred că ar trebui să adăugăm noi instituții în regulament. Mai degrabă, ar trebui să permitem tuturor instituțiilor calificate să competiționeze pentru uh, finanțare alături de um, egalilor. În ce privește sportul, salut consensul obținut în ce privește programul nostru. Împreună deschidem efectiv un nou capitol în contribuția UE la sport și uh, salut angajamentul Comisiei dumneavoastră în acest domeniu. Acum ajung și la detaliile ce țin de Erasmus pentru toți și la bugetul minim alocat per sector. Cred că trebuie să dau anumite asigurări. Ceea ce propunem este un temei juridic flexibil care să permită și de asemenea să încurajeze sinergiile dintre diversele sectoare din educație. Asta înseamnă că majoritatea acțiunilor vor fi deschise tuturor sectoarelor. Însă trebuie să subliniez ceva ce am mai spus și în trecut. Nu sectoarele competiționează între ele. Toți uh, actorii sunt egali în această competiție. Nu va fi favorizat niciunul uh, dintre sectoare în detrimentul altora în uh, regulament precizăm care este bugetul minim necesar pentru fiecare sector și care este minimul garantat. Însă mai mult decât atât. În propunerea comisiei, fiecare sector va primi o finanțare mai substanțială decât în prezent. Așa cum am promis uh, mai de mult Toată lumea va avea de câștigat, fiecare sector va avea de câștigat din uh, mărirea bugetului. Iată câteva întrebări uh, la care ar trebui să ne gândim. Suntem în măsură să decidem în 2012 care va fi finanțarea detaliată, nu doar în 2014, ci chiar până în 2019 sau 2020? Suntem oare mai eficienți Eh, subminând bugetul astăzi, fără a permite eh, manevre și flexibilitate în viitor? Nu avem oare nevoie tocmai de flexibilitate pentru a putea oferi un răspuns favorabil mai multor proiecte în mai multe sectoare, ceva ce nu putem prevedea de pe acum, dar care cu siguranță vor trebui încurajate. În fine, dacă îmi permiteți câteva cuvinte în numele acestui program. Mai mult decât orice, ne-am dorit un brand pe care uh, toți cetățenii, publicul general, să-l recunoască. Cetățenii europeni au ales în mod regulat Erasmus ca unul dintre uh, beneficii, cele mai um, vizibile beneficii um, din Uniunea Europeană. Numele de Erasmus este asociat cu um, educația, mobilitatea și cooperarea transfrontalieră. Iată de ce, um, atunci când uh, deputații au dorit să promoveze mobilitatea în uh, formarea vocațională, acest program s-a numit Erasmus pentru um, învățământ vocațional. Și atunci când uh, a fost vorba de politica de coeziune, s-a promovat un program Erasmus pentru reprezentanții regionali și locali. Iar când uh, s-a promovat um, sistemul de mobilități Comenius pentru elevi, s-a numit Erasmus Junior. Însă nu cred că e suficient să păstrăm numele de brand Erasmus doar pentru subprogramele um, existente. Erasmus pentru toți va fi realmente pentru toți, atât pentru studenți, cât și pentru adulți, pentru învățământul de-a lungul întregii vieți și pentru toate sectoarele educaționale. Ba, va face încă și mai mult. Va încuraja cooperarea între educație și organizațiile de tineret. Va promova schimburile de uh, bune practici. Erasmus pentru toți va trimite un semnal clar tuturor cetățenilor europeni angajați în educație formală, informală și non-formală. Le va spune Europa este aici pentru a ameliora calitatea și relevanța uh, formării în fine, poate ar trebui să ne întrebăm ce ne dorim cel mai mult de la un nume, o definiție sau un brand, un set de lucruri care descrie fiecare părticică a programului sau ne dorim un nume care să rezoneze în mințile oamenilor și care să simbolizeze uh, valorile europene. Oportunitate, deschidere și schimb. Dacă îmi permiteți, foarte pe scurt mă voi referi și la programul Creative Europe. I believe our proposal. Cred că propunerea noastră și anume de a oferi un instrument eficace pentru a realiza potențialul sectorului cultural și sectorilor creative și pentru a promova bogăția și diversitatea culturală a Europei, asta vrem noi să obținem. Cu alte cuvinte, un instrument prin care să consolidăm și valoarea intrinsecă a culturii și rolul său economic și social. Și ne aflăm pe o fundație solidă, pentru că axa media va continua acțiunile sale de succes, cum ar fi distribuirea, trainingul și uh, rețelele pentru cinematograful european și în interiorul și în exteriorul Uniunii Europene. Axa Cultura va continua să susțină organizații non-profit care beneficiază de pe urma programului actual. Dar nu dorim să excludem operatorii care uh, au activități lucrative. Astfel am transmite un mesaj politic greșit către sectoarele culturale și creative. Le-ar descuraja de la căuta surse alternative de finanțare. Noutatea în Creative Europe este hotărârea de a susține toate aceste organizații în mani, într-o manieră mai eficace, astfel încât acestea să devină mai internaționale, să găsească noi parteneri, să fie inovatoare și să-și găsească și să atingă noi audiențe. Și aici există anumite voci care cer un temei juridic mai detaliat. Dar trebuie să recunoaștem faptul că sectoarele creative și lumea în care ele își desfășoară activitatea se schimbă foarte rapid și foarte profund. Inovarea nu poate să fie prevăzută și n-ar trebui să încercăm să prevedem în detaliu încotro va merge drumul în cei șapte ani de viața ai programului, nu printr-un temei juridic în orice caz. YouTube și Facebook sunt instrumente care au schimbat în mod dramatic modul în care se um, distribuie, se diseminează și se accesează conținutul audiovizual. Acestea nici măcar nu existau atunci când uh, programul actual media a fost proiectat. De aceea propunem un temei juridic simplu și flexibil care permite ajustări în timpul uh, vieții programului. În ceea ce privește fondul de garantare, Guarantee Facility, organizații um, mici, foarte mici și medii din toate sectoarele vor avea acces la uh, împrumuturile care sunt, uh, vor fi garantate. Lucrăm în strânsă cooperare cu Fondul European de Investiții cu privire la proiectarea acestui fond și mă bucur să vă pot spune că testele preliminare sunt încurajatoare. Însă permiteți-mi să spun, spun foarte clar um, niște chestiuni în jurul cărora știu că sunt îngrijorări. Împrumuturile nu vor uh, înlocui granturile. Ele vor fi un ajutor complementar care se va adresa nevoilor specifice de investiții ale operatorilor care au capacitatea de a rambursa împrumuturile. Și operatorii culturali non-profit vor continua să beneficieze de pe urma granturilor. Așa cum am spus mai devreme, susținem cultura și pentru valoarea sa intrinsecă și pentru contribuția sa economică și socială. Nu există nicio contradicție între cele două dimensiuni. Dragi colegi, Vă mulțumesc încă o dată pentru ocazia pe care mi-ați dat-o de a împărtăși cu dumneavoastră ideile mele privind cele două programe. Educația, formarea, tineretul și cultura sunt uh, esențiale pentru viitorul Europei, mai ales în aceste vremuri grele. Știm cu toți acest lucru și sunt sigură că vom continua să conlucrăm într-un spirit de parteneriat. În acest spirit mă aflu astăzi în mijlocul dumneavoastră și sunt sigur la dispoziția dumneavoastră pentru uh, întrebări, pentru a purta o dezbatere după această introducere. Vă mulțumim, doamna comisar. Eu sunt uh, raportor, dar am să dau întâi cuvântul colegilor mei. Începem așadar cu marie Sanchez-Schmidt. Vă rog. Merci beaucoup, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru această prezentare care a acoperit toate aspectele propunerii dumneavoastră. Eu aș avea o întrebare în legătură cu această propunere de agenție unică. Mă auziți? Merge? Spuneam că doresc să vă adresez o întrebare în legătură cu această propunere de agenție unică cum uh, am putea să avem în vedere pe viitor impunerea unor state federale a unei agenții unice naționale? Nu ar fi oare mai eficient să introducem o clauză de flexibilitate în funcție de sistemul de guvernare de la un stat membru la altul? Pentru că în unele cazuri se pare că agenția unică nu ar uh, corespunde cu cutumele din statele federale, unde cetățenii sunt obișnuiți cu o oarecare apropiere. Situație care le convine și care este mai simplă decât o agenție unică națională. Oare chiar uh, putem să ne gândim uh, la acest lucru, dat fiindcă e vorba de o propunere de simplificare și știți că cetățenii și noi, deputații care îi reprezentăm, doresc mai multă simplificare pentru a avea acces mai ușor la toate programele și procedurile. Asta aș dori să aflu. Să-mi spuneți, vă rog, ce părere aveți. Mulțumesc, doamna Nevedalova. Ďakujem pekne, pani komisárka. Ďakujem pekne. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Pot să vorbesc slovacă? Mulțumesc, doamnă comisar, pentru că ați venit să ne prezentați viziunea dumneavoastră. Aș dori în primul rând să vorbesc despre tineri. Comisia se referă foarte mult la tineri și aș vrea să știu Doris, can I speak? Try it again. Yeah. <laughs> Okay. Motorhörer doesn't work. okay. I, will, I will speak in English if it's better for you. Dacă e mai simplu, am să vorbesc limba engleză. Nu, nu. Bine. În primul rând, aș dori să vorbesc despre tineri. Doamnă comisar, atunci când spuneți că vă pasă foarte mult de tineri. Ce părere aveți despre delegarea de fonduri din program pentru tineri? Pentru că nu ați vorbit despre acest aspect. Știți că Parlamentul uh, nu prea este de acord cu nivelurile scăzute de finanțare, un nivel de 50%. Noi am dori mai mult de fonduri și am dori să știm ce se întâmplă cu aceste fonduri. Dacă tot vorbim despre tineri, mă întreb de ce propunerea dumneavoastră nu s-a referit și la susținerea organizațiilor de tineret prin granturi administrative. Când uh, Vă referiți la Forumul Tineretului și la alte organizații. Sper că vă dați seama că granturile administrative sunt esențiale pentru buna funcționare a acestor organizații, care au mare nevoie de ele. Inițial se părea că multe dintre aceste organizații vor fi nevoite să își închidă porțile din cauza lipsei de susținere financiară. Știm că e vorba de un program pentru tineret, educație și sport, și mă întreb de ce prezentați acest uh, program ca pe unul care ar trebui să ducă la ocupare și la sporirea șanselor de angajare. Pentru că aici nu e vorba doar de șanse de angajare, este vorba și de voluntariat, despre o cetățenie activă și alți factori importanți care intră în categoria tineret în acțiune. Fiind vorba de un program pentru educație, e foarte important uh, să se țină cont și de învățarea de-a lungul vieții, ca, vieții, întregii vieți, care să fie și ea susținută. De exemplu, uh, voluntariatul efectuat de cetățeni mai în vârstă sau uh, joburile pentru cetățeni mai în vârstă. Nu știu dacă acestea se pot încadra în Fondul Social European. Ați putea să vorbiți despre învățarea uh, pe tot parcursul vieții? Știu că este o discuție complexă, dar uh, am uh, totuși niște idei importante și vă rog să vorbiți și dumneavoastră despre ele, pentru că unii din deputați nu cunosc bine uh, domeniul educației și cer, de exemplu, ca Erasmus să fie folosit pentru învățământul profesional sau pentru alte domenii și poate că ei nu știu bine ce dorește Comisia. Atunci când vorbim despre Erasmus pentru toți, poate că dacă se fac petiții, petiționarii nu știu exact despre ce este vorba. Cetățenii nu consideră că Erasmus este perfect, însă se știe că programul a avut mare succes și ar fi păcat să fie subminat. Noi credem că finanțarea e foarte importantă, însă nu dorim ca toate granturile să vină de la Erasmus pentru toți acest sistem de împrumuturi pentru studii de nivel de master. V-ați referit la el și mă bucur că după luni întregi de discuții ne putem da acum seama cam despre va, ce va fi vorba. Sper ca cei de la comisie să ne poată spune exact care sunt termenii și condițiile acestor împrumuturi, pentru că în Parlament e foarte greu să discutăm despre lucruri care nu sunt 100% clare. Doamna Petra Cameve. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Trebuie să vă spun că eu nu um, ies din țățeni foarte repede, dar uh, am rămas cam fără grai când am auzit prezentarea dumneavoastră, pentru că am căpătat impresia că parcă n-am fi discutat deja de o jumătate de an cu dumneavoastră, pentru că între ceea ce ne prezentați astăzi și uh, modul în care arăta programul dumneavoastră inițial, nu prea văd uh, vreo evoluție. Uh, am purtat atât de multe discuții cu dumneavoastră, cu uh, funcționarii din departamentul dumneavoastră și au reieșit în aceste discuții foarte multe temeri, rezerve, ambiguități, unde noi uh, ne-am fi dorit uh, o clarificare a programului. A devenit foarte clar în aceste discuții că nimeni din comisia noastră are ceva, nimeni nu are nimic împotriva simplificării programului și a accesului la programe. Nimeni nu are nimic împotriva unui program coerent și puternic. Însă, în cele din urmă, un lucru trebuie să fie clar. Oamenii trebuie să știe uh, care parte din program uh, este utilă pentru ei și problema este, și asta e o teamă pe care cred că o avem cu toții, problema e că, deci, prin faptul că toate aceste programe de până acum se aruncă într-o oală, se amestecă odată uh, și iese o, o, o chestiune din care nimeni nu mai știe exact uh, care bucățică din program e interesantă pentru el, e utilă pentru ceea ce își dorește el. Și uh, în discuție cu domnul Corel am primit întotdeauna răspunsul, da, da, toate informațiile să se găsesc în program. Dar sunt atât de mulți oameni, nu doar noi din comisia aceasta, ci sunt atât de mulți oameni care au profitat de aceste programe, care au muncit uh, în cadrul acestora și toți au exact impresia pe care am căpătat-o și noi. Și atunci cineva la comisie trebuie să-și pună la un moment dat întrebarea uh, dacă oare numai noi deputații nu suntem incapabili să citim și să înțelegem programul sau dacă nu cumva textul pe care ne-l prezentați e astfel formulat încât toate temerile noastre sunt de fapt fondate. Uh, Spuneți că vreți să aveți un parteneriat bun cu noi și pe viitor, dar eu mi-aș dori atunci să uh, luați cunoștință de rezervele și de neliniștile noastre și să uh, vedem că vă gândiți și veniți și ne spuneți, da, uite, aici am putea să modificăm ceva. Pentru că n-ajunge să spui, um, nu vor intra în concurență instituții mari cu instituții mici. Uh, Adică pe viitor o mare universitate și o mică asociație uh, vor concura pentru aceiași bani, uh, pentru un program de tineret. E bine, eu nu știu zeu cum va fi situația. Programul trebuie să fie clar formulat pentru a vedea exact care părți ale programului, care obiective ale programului sunt, uh, vizează care uh, tip de asociații, de universități și așa mai departe. În uh, următoarele luni trebuie să simplificăm programul acesta să devină clar și coerent încât să le fie util oamenilor și să nu uh, ni se spună din nou și din nou că totul este exact descris în program, așa cum vreți dumneavoastră. Bun, dacă programul e atât de stufos și atât de complicat încât informația respectivă nu poate fi găsită, atunci degeaba se mai găsește informația respectivă în uh, text. Asta ar fi marea mea rugăminte pentru dumneavoastră, domnule comisar. Mulțumesc, domnul Fisas. Presidenta, muchas gracias, comisaria, por sus explicaciones. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru explicații. Aș dori să vă felicit pentru această propunere de a crește bugetul. Este o propunere foarte importantă și sper să fie aprobată în această perioadă de criză. Am două întrebări, două idei în legătură cu programul Jean Monnet. Eu sunt pentru o piață liberă, pentru o concurență liberă, Însă mi se pare că în acest tip de instituții este vorba de uh, planuri pe termen mediu și lung. Dacă facem o finanțare de la un an la altul, putem să ajungem să exercităm un efect negativ asupra activităților acestor instituții, care sunt, de fapt, pe termen mai lung. E nevoie despre o anumită siguranță ca să putem să organizăm lucrările. Eu aș dori să putem menține subvenționarea pentru cele șase instituții care beneficiază de subvenționare deocamdată. Apoi, Erasmus pentru toți. După cum ați spus, Erasmus e un brand, un brand foarte important, cunoscut și recunoscut de toți cetățenii europeni. E mult spus, însă probabil că Erasmus a făcut mai mult pentru Europa decât anumite tratate. Tinerii au ajuns să se cunoască, să învețe limbi străine și să călătorească în diferitele state membre. Și dacă se schimbă prea mult la Erasmus, se va pierde poate chiar sufletul programului. Leona, Grundvig, Comenius, cum vor fi incluse toate acestea în programul Erasmus pentru toți? Un student spunea că prin Erasmus va putea să meargă în Grecia. Oare prin noul program Erasmus pentru toți, eh, studenții vor mai avea aceleași sentimente? Că pot merge oriunde? Pentru că dacă facem prea multe modificări, riscăm să pierdem un lucru foarte bine consolidat. Eh, dziękuję bardzo pani za Domnul Bobo. Eh, kolejne przedstawienie założeń programu. Uważam, że, że, że... Mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Eu sunt de părere că trebuie și vom putea găsi un compromis rezonabil. Um, Într-adevăr, uneori avem divergențe foarte mari de opinie, dar asta nu înseamnă că nu vrem să colaborăm cu dumneavoastră și să găsim soluții uh, mulțumitoare. În ceea ce privește programul Erasmus pentru toți, cred că este, în primul rând, important ca uh, părțile programului care țin de educația informală să fie continuate. Uh, mulți experți uh, au, au subliniat succesul pe care l-au aceste programe pentru tineri. Am înțeles că acest program se va continua în cadrul, uh, sub umbrela programului Erasmus pentru toți. Dar aici, uh, uh, bine, noi avem îngrijorări și ținem foarte mult la acest program pentru că el reprezintă viitorul Europei, programul pentru tineri. Și de aceea trebuie garantată continuarea acestuia. Și în al doilea rând, cheltuielile. Acestea trebuie să fie gestionate într-un mod flexibil. Uh, Um, dacă știm deja um, uh, care sunt competențele, cum se, care este diviziunea uh, între programe, atunci trebuie să uh, alocăm astfel sumele pentru fiecare parte a programului încât, dacă este necesar, la un moment dat să avem o flexibilitate, să nu spunem de la bun început 20%, de, 20% pentru programul X, 30% pentru programul Y și așa mai departe. Deci uh, e importantă o marjă de flexibilitate. Um, știrile sunt în principiu bune. Vom primi mai mulți bani pentru uh, Europa creativă și pentru programele de tineret. și toate întrebările legate de distribuția filmelor, de uh, noile mijloace de transmisie, digitalizarea cinematografelor și așa mai departe. În această dezbatere trebuie să luăm în considerare toate aceste evoluții și să finanțăm în mod corespunzător aceste tehnologii. Programul media um, este deja o emblemă cunoscută și trebuie să rămână așa. Programul uh, va fi continuat până în 2013, dar această emblemă, acest brand se vede deja pe mii de filme. Vreau să știu dacă se va continua acest uh, proces. Domnul Scuria. Grazie, signora commissaria, di questi Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, pentru aceste dezbateri unde avem posibilitatea să discutăm programe atât de importante. Cred că cooperarea pe care trebuie să o stabilim între Parlament și Comisie este esențială dacă ne dorim, desigur, succesul. Permiteți-mi să vă explic ce vreau să spun. Am pornit uh, de la o poziție uh, în ce privește Erasmus pentru toți, în care va exista un sector pentru tineret și unul pentru educație. Am discutat cu uh, personalul comisiei, am arătat că se vor pune astfel în pericol o serie de alte idei, că va fi un program excesiv și nu va fi sustenabil. Iată de ce nu am acceptat. Însă, întrebăm acum, uh, solicităm comisia acum să fie la fel de deschisă în ce privește tineretul. Trebuie să înțelegem în ce fel și unde, în ce puncte tineretul va fi finanțat în mod limpede, admiteri, ne complicăm singur viața și nu cred că vreunul dintre noi va face o problemă de principiu uh, din numele programului sau a brandului. Sigur, Erasmus pentru toți a fost propus de comisie, dar o seamă de eurodeputați au uh, sondat opinia cetățenilor Așa că noi credem că înainte de a decide pentru un program unic Erasmus pentru toți, haideți să vedem dacă uh, nu ne putem acorda puțin timp să căutăm un nume încă și mai bun, care să rezoneze într-adevăr în mințile tuturor și cred că mai trebuie să discutăm și despre agențiile naționale. La început ne-ați explicat că va exista o agenție națională unică Însă am senzația că în discuție uh, s-ar putea reflecta o situație diferită de la un stat la altul și atunci agențiile vor fi diferite. Dacă Parlamentul uh, se arată flexibil și de ascultare comisiei, mi se pare totuși că mm, pe undeva, comisia s-a arătat inflexibilă și poate că ar trebui să încercăm să conlucrăm ceva mai bine și să fim mai flexibili și unii și alții și să încercăm să cădem de acord. Mulțumesc. Domnul Trugger. Mulțumesc, Doris, stimată doamnă comisar. Aș dori să revin la titlul, la numele programului, pentru că acum ați apărat numele Erasmus pentru toți arătând că e vorba de un brand și de o poveste de succes. Știm cu toții acest lucru, însă dacă argumentul dumneavoastră este corect, atunci, totuși, nu puteți explica dezbaterea în care, cu care ne confruntăm acum aici și nu doar la Parlament, pentru că multe ONG-uri spun că nu sunt pentru acest nume, ci că văd venind o grămadă de probleme. De aceea ne-am dorit ca și dumneavoastră să luați în serios această problemă și să nu considerați că oamenii sunt uh, prea simpli și nu înțeleg ideea din spatele acestui nume. Iată de ce v-aș ruga să regândim uh, numele programului. Pentru mine există motive întemeiate pentru a numi educația pentru toți pentru că în acest fel se acoperă o mare diversitate a acțiunilor și um, titlul este unul foarte explicit. Un al doilea comentariu. Ați spus că nu trebuie să învrăjbim educația formală și cea informală, ci că trebuie să le susținem și ele să meargă împreună înainte. Însă e evident că avem multe probleme sociale și există mulți tineri cu probleme specifice. Iar pentru a aborda aceste probleme este crucial, din punctul meu de vedere, să avem posibilitatea pentru o educație de tip informal și să facem foarte limpede uh, lucrul că e nevoie de așa ceva pentru că uh, educația de tip formal se adresează doar unor categorii limitate de public. Ori interesul nostru este de a oferi uh, cât mai multe posibilități și pe filiera informală. În fine, în al treilea rând, o întrebare. Așa cum uh, vă imaginați, la fel ca și ceilalți colegi, sunt de acord să oferim un buget mai substanțial uh, proiectului Creative Europe. Însă avem un conflict uh, în acest moment cu Consiliul, pentru că, așa cum știți, e vorba de a reduce cu 10% cadrul financiar multianual al viitor, ceea ce înseamnă că în următoarea perioadă va trebui să ne reducem ambițiile. Pentru moment însă încă nu avem cifre exacte. Dar într-o bună măsură o reducere uh, a bugetului MFF uh, va veni. Ne puteți spune că bugetul pentru cultură nu va fi afectat sau există acest uh, risc în situația în care Consiliul are câștig de cauză și se operează reducerea bugetară? Am apelat la colaboratorii dumneavoastră, însă și m-au trimis către dumneavoastră, așa încât acum profit de oportunitatea pentru a vă adresa această întrebare. Mulțumesc, doamna Costa. Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar. Ați subliniat o serie de aspecte uh, Uh, și, practic, uh, mi-ați răspuns cu anticipația unora dintre întrebările mele. Dar, la fel ca antevorbitoarea mea, cred că trebuie să facem pași înainte. Uh, Comisia a făcut eforturi E o sumă foarte mică, cel 1,7% din PIB. Apoi, Aș dori să reamintesc că Cartea Verde, um, relevantă pentru subiectul nostru, notăm toate aceste demersuri. Dialogul, firește, este important. Însă, e adevărat că trebuie să ținem seama de faptul că ne aflăm acum în era digitală și multe lucruri s-au schimbat. Persistă totuși uh, întrebări la care aș dori clarificări. Salut faptul că mm, Consiliul a făcut anumite sugestii, exprimându-și nelămurirea în anumite puncte. Și au apărut asemenea întrebări și în audierile pe care noi le-am organizat aici la Parlament. Prima mea întrebare ar fi următoarea. Sigur, nu punem sub semnul îndoielii temeiul juridic al programului Creative Europe. Eu una aș prefera Creative Cultural Europe pentru a nu pierde termenul cultural din acest nume. Însă, cred că avem nevoie de garanții pentru a ne asigura că programul media rămâne de asemenea un brand recunoscut cultura și creativitatea ar trebui uh, puse alături într-un subprogram, din punctul meu de vedere, ar fi ceva preferabil. În diverse foruri s-a spus că până în 2014 brandul media va dispărea din viziunile comisiei. Însă acesta este unul care poate fi recunoscut cu ușurință. Este într-adevăr și acesta un brand și aș dori să-l păstrăm. Sunt zvonuri care ne vin, ă, așa ceva am auzit și de aceea vă cer opinia. Acum, o altă întrebare. În ă, contextul programului Creative Europe, apar forme oarecum excesive de fuziune, care pierd din vedere uh, natura specifică, natura culturală a um, ameliorării patrimoniului nostru cultural. Cred că trebuie să facem o distinție între industrie și creativitatea culturală. Industria este pentru profit, în timp ce cultura nu întotdeauna. Cred că ar trebui ca să existe mai multă diversificare în ce privește acțiunile uh, în funcție de ținte diferite. Apoi apare și dimensiunea transversală, extrem de importantă la rândul ei. Și, în plus, instrumentul financiar. Știu că acesta ia forma unui împrumut uh, cu garanție. Am discutat acest lucru deja în comisia noastră, dar doresc să vă reamintesc că trebuie să fim cât se poate de prudenți. Există temeiuri juridice diferite în funcție de state. Uh, asociațiile culturale, de exemplu, au o cotă de um, finanțare publică și în acest caz nu pot contracta împrumuturi. Acestea ar fi posibile doar pentru reprezentanța industriei media. Apoi, notez că nu există o dimensiune locală pentru inovarea culturală și creativă. Nu se vorbește cât despre nivel transnațional, ori eu cred că dimensiunea locală trebuie menționată. Domnul Tacula, și dacă puteți, vă rog pe scurt. Kiitos puheenjohtaja. On aivan totta, että kaiken näiden kysymysten jälkeen, mitä on esitetty, niin on vaan enää hyvin vaikea tuoda mitään <clears throat> laadullista. Este foarte dificil să facem adăugiri de ordin calitativ. Aș avea totuși o serie de întrebări. În ce privește bugetul, mi-aș dori o abordare holistică. Noi suntem neliniștiți aici în comisia noastră cu privire la felul în care bugetul va putea face față tuturor acestor adăugiri. Dacă sporim bugetul cu 17%, sigur este un lucru foarte bun, dar sper că acesta să fie acceptat, inclusiv de statele membre și că nu va fi uh, redus bugetul. Sunt foarte curios ce credeți despre viitorul programului. Mulțumesc. Domnul Paradeli. Mulțumesc. Sunt sigură că vom putea găsi soluții în ce privește brandul, numele programului și um, cât de limpezi vor fi acțiunile. Uh, E adevărat, anumite acțiuni nu vor mai putea fi acoperite în uh, noul uh, cadru oferit de program. Sigur, se pot face propuneri în ce privește numele și sunt convinsă că și dumneavoastră veți putea să mai reflectați, deoarece vedeți că aici în Parlament Comisia pentru Cultură are îndoieli și rezerve în ce privește titulatura aleasă. Nu mă voi referi acum la fiecare dintre programe, însă Aș dori să vă împărtășesc uh, neliniștile mele și să vă solicit uh, opinia în câteva uh, probleme care ne preocupă aici în Comisia pentru Cultură. În aceste noi programe propuse de Comisie și, de asemenea, în domeniul cercetării, care nu ține în mod necesar de competența dumneavoastră, cultura, dar o înțeleg în sensul larg al termenului, cultura fie este absorbită de ministerele pentru cultura ale statelor membre și, prin urmare, universitățile nu pot să-și revendice, să revendice accesul la astfel de programe. În acest caz, ar trebui să găsim o soluție pentru ca asemenea programe pentru cultură să se adreseze nu doar ministerelor, ci universităților. Pe de altă parte, în ce fel am putea integra finanțarea științelor umane în cadrul programelor de cercetare. În fine, doamna Queen mi-a răspuns la o întrebare în ce privește orizontul 2020, pentru că cred că ceea ce numim humanities, științele umane, e limpede că nu e vorba de um, aspectul umanitar și cred că aici este o confuzie în text, care privează anumite sectoare, anumite domenii universitare și academice de finanțarea uh, de care ar putea beneficia. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Locăgard. Comisar, Vasiliu for øh, præsentationen. Øh, hvis ingen andre vil sige det, så vil jeg gerne Uh, vă mulțumesc pentru prezentare, stimată doamnă comisar. Susținem, în principiu, propunerea dumneavoastră. Dar aș dori să revin asupra problemei uh, numelui, titlului programului. De șase luni dezbatem această problemă și E interesant de văzut că în uh, discuție apar alternative. Există lucruri mai bune decât ceea ce există deja. Singura soluție pe care am auzit-o e cea invocată doamna uh, Triple, care vorbește despre Education for All în loc de Erasmus for All. Care ar fi însă alternativele la propunerea făcută? Sub președinție daneză, în Consiliu s-a discutat și nu toată lumea a fost de acord că Erasmus pentru toți ar fi cea mai bună soluție, dar în același timp nu s-au făcut nici alte propuneri. Uh, ce s-a făcut în trecut nu e mai bun decât ceea ce s-a propus în prezent. Trebuie luată în serios și părerea actorilor, a asociațiilor și ONG-urilor. Cred că Erasmus pentru toți este o propunere validă, dar mi-aș dori un compromis și să vedem dacă nu cumva uh, putem prelua Uh, o altă formulă, subtitlul formulat. Mi-aș dori mai multă creativitate, să găsim o altă soluție. Nu cred că Education for All este mai bun decât Erasmus for All. Prin urmare, ar trebui să explorăm o variantă mai bună decât oricare dintre acestea. Pe de altă parte, aș dori să vorbim mai mult despre conținut decât despre numele programului și um, am fost la conferința de la Copenhaga asupra programului Erasmus și acolo ne-am întrebat dacă uh, nu cumva ar trebui să profităm de această ocazie pentru a face un bilanț al programului uh, Erasmus, pentru a vedea cum putem să-l ameliorăm pe cel existent. Și aș dori să am opinia domnului doamnei comisar. Mulțumesc, domnule Locăgheartă. Bun, dar noi vorbim aici despre conținut și problema este că numele nu corespunde cu conținutul. Asta e problema. Asta am tot încercat eu să explic în ultimii trei ani și nu vreau să mai încerc încă o dată. Erasmus pentru, Erasmus pentru toți e o minciună. Erasmus pentru toți și în programul Erasmus e o minciună. Pentru că nu toată lumea primește bani. Deci e greșit dacă spun Erasmus for All pentru cei care vor să studieze. Și dacă spun Erasmus for All în toate celelalte uh, domenii, nu e corect. Mi-a ajuns toată această discuție, nu vreau să mai repet, dar vreau să spun un lucru. Doamna comisar, astăzi nu ați spus nimic altceva uh, față de ce ați spus dumneavoastră acum două luni sau ceea ce a spus domnul Corel odată de două ori și domnul Meres. Nu ați spus nimic nou. Uh, nici măcar un centi- cu un centimetru nu ați cedat din poziția dumneavoastră, cu toate că știți, prin domnul Corel, știți care sunt toate modificările pe care ni le dorim. Să lăsăm la o parte titlul acum. Bun, hai să nu discutăm astăzi despre titlu. Ă, a spus și Petra Camerievert că, într-adevăr, este ă, o poziție uh, interesantă când vii și prezinți uh, o situație care nu e absolut deloc modificată față de situația inițială. Uh, nu modifică deloc poziția Consiliului. Consiliul a făcut o uh, declarație cu privire la jamone De asemenea, uh, a, uh, și-a luat un angajament cu privire la agenturi și a spus că sunt chestiuni pe care trebuie să le decide statele și nu poți să ceri unui stat federal, așa cum a spus Marie Terez, să pună totul sub o singură umbrelă. Eu vin din Germania și în Germania nu se pot face lucrurile așa. Avem o defalcare foarte bună între domenii și fiecare domeniu cu clienții săi. Și nu s-au cheltuit mai mulți bani pentru asta față de ceea ce se face în Malta sau în Luxemburg sau toate celelalte state mici. Fiecare stat are dreptul de a-și organiza Ă, singure programele și să nu obligăm acum statele care s-au descurcat foarte bine până acum cu gestionarea programului să intre într-un anumit sistem în mod forțat. Ați înțeles foarte clar că noi am, pro, am pro, pro, ă, plecat de la programul pentru tineret am zis, bun, ok, hai că pot fi toate puse într-un singur program, dar atunci trebuie să existe un capitol clar în program pentru tineret și care să aibă linia sa bugetară proprie. Și ați vorbit foarte mult de învățare pe tot parcursul vieții, de mai multe ori în uh, discursul dumneavoastră. Pare a fi o sintagmă uh, foarte frumoasă, pentru că ați menționat-o de mai multe ori. Uh, deci, ă, asta mi s-a părat, de exemplu, un titlu bun, dar sunt de acord și cu propunerea lui Helga Trupel sau o altă propunere. Ați spus că vreți ca cele șase instituții ă, aceste instituții ă, ar fi puse sub semnul întrebării. Dar nu, nu e vorba de șase uh, instituții, e vorba de patru care sunt uh, puse la îndoială și cele două care rămân nu sunt puse la îndoială pentru că uh, vă este teamă că dacă faceți acest lucru, atunci și lumea din exterior vă, vă va spune ce vă spunem noi, și anume că nu se poate așa. Deci, spuneți oricum, ori rămân toate în program, ori le scoatem pe toate. Dar știți foarte bine că dacă v-ați atinge de două dintre aceste instituții, ați avea mari probleme și de aceea nu faceți acest lucru. Eu vă înțeleg foarte bine. Dar aici e clar, aveți o poziție intransigentă și trebuie să discutăm. Uh, v-am rugat să vă precizați poziția și față de cele decise la Consiliu. Uh, și Consiliul a spus că toate instituțiile trebuie păstrate în program. Dar n-ați spus ce părere aveți despre asta. Și acum, vreți să uh, indicați doar uh, procentele minime și nu vreți nici măcar să acceptați o obligație cu privire la acestea. Noi nu putem accepta așa ceva. Noi vrem ca cifrele să fie obligatorii și să fie clare. Dumneavoastră spuneți, nu știm ce se întâmplă uh, și care vor fi uh, cerințele programelor în uh, uh anii următori. Timpul trece să foarte repede și noi știm foarte clar de ce avem nevoie pentru beneficiarii Leonardo, pentru Uh, beneficiarii din Erasmus. Știm de ce avem nevoie pentru Comenius. Noi știm toate nevoile pentru toate programele și de aceea am dori ca 80% din program să fie clar defalcat acolo unde își găsește locul. Mobilitate, cooperare, cercetare politică și să fie o defalcare clară pentru programele care reprezintă un brand în sine. Eu, sigur, eu nu pot să iau un nume de rău cuiva care niciodată nu s-a ocupat de uh, programul Comenius, că nu știe despre ce e vorba. Dar cei care îl utilizează, care utilizează acest program, ei știu ce reprezintă acest program. Deja de 17 ani e vorba de o comunitate înfloritoare. Și acum să îi spun Erasmus, să o numim Erasmus pe această comunitate? Uh, sau programul Leonardo sau Grundtvig. Dacă le punem toate sub, uh, în aceeași oală, sub numele Erasmus, uh, e, e foarte, e foarte prost, e o mișcare foarte proastă pentru noi. Da, ok. Nu vrem să distrugem această structură. Vrem să o armonizăm într-un mod în care să mai putem să recunoaștem ce, unde este. Comisia, sigur, noi apreciem activitatea comisiei, dar um, nu putem să permitem să rămână cu 44% din fonduri ca o marjă de joc, să zicem așa. Uh, de ce nu putem să găsim o posibilitate, pentru că există persoane uh, versate la comisie și uh, din punct de vedere juridic um, care să facă un plan foarte clar cu o defalcare uh, și cu o oarecare flexibilitate și care să ne explice clar cum sunt lucrurile. În orice caz, vreau ca cel puțin 80% să fie fixați să fie fixat și să meargă uh, către programele care au fost uh, uh, puse pe picioare și care merg bine și care au fost supravegheate de colegii din acest uh, Parlament. Uh, noi suntem în contact permanent cu, cu dumneavoastră, cu reprezentanții dumneavoastră și noi, doamnă, dragă doamna Vasiliu, ne-am fi așteptat să ne veniți puțin în întâmpinare, pentru că nu este nici un punct uh, unde să ne fi venit în întâmpinare măcar cu un centimetru. Am discutat de atâtea ori despre aceste lucruri și în septembrie, uh, în iulie, voi prezenta raportul și vreau să vă rog să uh, luați la cunoștință îndoielile noastre, dorințele noastre, textul nostru în programul de tineret. E foarte frumos să spuneți că doriți să puneți în picior de egalitate educația formală și cea neformală, dar nu vrem un amestec aici. Eu vreau ca programul de tineret să rămână program pentru tineret, astfel încât tineri și uh, asociațiile de tineret să știe exact pe ce se pot baza. Uh. Sigur că uh, posibilitatea de a crea sinergii între education și youth asta ne-am dorit deja de 5 ani încoace, doamnă uh, comisar. Atunci când s-a creat programul pentru învățare pe tot parcursul vieții, am sperat că sub această umbrelă vom putea să uh, se creeze niște sinergii, niște schimburi. Nu s-a întâmplat, din păcate, dar dacă se va putea întâmpla de acum înainte, ne bucură foarte mult. În ceea ce privește banii, suntem recunoscători că Comisia a făcut un mare salt înainte ca propunere, însă până la urmă câți bani o să avem în cele din urmă nu știm. Nici noi, nici dumneavoastră trebuie să așteptăm până când uh, Consiliul uh, își precizează poziția. Și vreau să mai spun ceva. Nu știu dacă v-am înțeles bine sau poate nu n-am înțeles bine în ceea ce privește programele de master. Uh, am primit foarte multe întrebări atunci când se autorizează un program de masterat care este finanțat de uh, împrumute BEI, e nevoie de un fond de garantare. Dacă nu e nevoie de acest lucru, pentru că toți oamenii vor plăti frumos uh, banii înapoi, ce facem cu banii ăștia? Poate să rămână sau se întoarce la contribuabilii uh, uh cum sunt Germania, țările de jos, ce se întâmplă cu banii aceștia? Pentru că va fi vorba de uh, niște bani care uh, sunt, stagnează, stau acolo pur și simplu și nu o să știm decât prin 2017 dacă avem nevoie de uh, ei ca și garanție sau nu, poate chiar în 2018. Nu știu dacă vom reuși să găsim un uh, drum și același, uh, aceeași întrebare se pune și la industriile uh, creative, la împrumuturile pentru întreprinderile din acest domeniu și așa mai departe. Acestea au fost întrebările mele și mai am încă o întrebare pe doamna Costa și pe domnul Boris am înțeles, i-am înțeles că au întrebat și se îndoiesc dacă nu cumva programul media va fi oprit. Eu trebuie să vă spun că acest program va fi continuat. Dar pe mine văd că nu mă credeți, deci vă rog, doamnă comisar, să le spuneți dumneavoastră acest lucru. Mulțumesc. Shall we start with that? Yeah. Să încep cu asta? Da, e mai simplu. Da, programul media va continua. nu va fi un alt program, ci vor fi, va fi o ramură separată. Media însă va rămâne și cultura va fi o altă ramură, e clar. Deci vă rog eh, să nu complicați lucrurile clare. Aș dori să subliniez că în acest moment nu ne aflăm încă în faza de negociere, așadar vă rog frumos să nu vă plângeți că nu cedez uh, într-un loc sau altul, pentru că la uh, un moment dat va trebui să o fac, însă trebuie și să vă ascult. Trebuia să ascult și Consiliul și voi continua să-i ascult și cu siguranță vă voi asculta pe dumneavoastră și v-am ascultat astăzi cu mare atenție și la fel și data trecută când am fost aici. Uh, și sigur că la un moment dat va trebui să vedem în ce domenii pot să cedez eu și în ce domenii puteți dumneavoastră să cedați. Sper să uh, fim uh, cu toții mulțumiți. Dați-mi voie să vă spun că cele mai importante puncte din cadrul Erasmus pentru toți sunt următoarele. În primul rând numele, apoi tineretul și apoi alocarea fondurilor și Jean Monnet. Haideți să le luăm pe rând. În primul rând, vreau să vă reamintesc că Erasmus era olandez, nu era grec. Așadar, nu am niciun motiv să fiu atât de mult pro-Erasmus. Însă, sincer, atunci când vorbesc cu cetățenii, nu știu cu cine ați vorbit dumneavoastră, dar eu am vorbit cu foarte mulți cetățeni și toți au auzit de Erasmus. Erasmus este un simbol al mobilității. Erasmus a fost o persoană care a mers de la universitate la alta într-o vreme când uh, nu era ușor, când trebuia să se meargă cu trăsura sau călare de la universitate la alta, tocmai pentru a uh, răspândi această concepție asupra mobilității. De aceea a fost ales Erasmus, dacă aveți dumneavoastră altă idee, doamna Trupel a venit cu un nume alternativ astăzi și sunt convinsă că vă gândiți cu toții la ceva. Dacă puteți cu toții să căteți de acord, împreună cu Consiliul, asupra unui nume mai bun decât Erasmus, asta este, dar eu vreau să avem coerență. Al doilea punct, tineretul. Am spus în discursul meu introductiv că doresc mai multă vizibilitate pentru tineret în acest program. Astfel, se transmit anumite mesaje și trebuie să vedem până la urmă ce înseamnă, însă în orice caz se transmit mesaje. Și de aceea nu pot poate să exprim acest lucru explicit, însă mi-aleg cuvintele cu grijă ca să-mi exprim intențiile. Însă, aveți dreptate pe deplin în legătură cu granturile administrative. La propunerile și la consilierea tineretului, uh, de care am ținut cont chiar înainte de a ne formula propunerea, am venit cu o acțiune nouă, care va fi un program de lucru multianual pentru organizații de tineret. care se vor ocupa de diversele acțiuni multiple și de acțiuni multianuale, ca să nu se bazeze pe un singur proiect, ci pe un program pe termen lung. Și tineretul a salutat această idee. Bun, am înțeles de la ei că îi bucură această idee, însă unele organizații de tineret trebuie să se bazeze pe granturi administrative și ca să se asigure că uh, pot avea un secretariat, că pot avea persoanele care realizează proiectele și așa mai departe. Și le-am spus, hai să ne continuăm discuția și transmiteți-le, transmiteți-mi propunerile dumneavoastră, asta le-am spus ieri, transmiteți-mi propunerile și sugestiile dumneavoastră despre cel mai bun mod de a formula criterii, pentru că Sincer, eu nu sunt gata să accept, să acord granturi administrative la 90 de ONG-uri, pentru că toate spun că au o activitate paneuropeană și așa mai departe. Unele dintre ele fac o treabă extraordinară, dar altele nu. Sigur că sau se mai schimbă circumstanțele. Pe vremea aceea aveam 15 state membre, acum avem 28 și ONG-urile trebuie să fie prezente și active în mult mai multe state membre decât până acum. Acum trebuie să aibă sediul în șapte state membre, dar nu e suficient. Așadar, eu i-am invitat pe tineri să facă propuneri și uh, i-am invitat pe cei din serviciul meu să coopereze cu aceștia ca să vedem cum putem realiza cel mai bine obiectivele acestora. Aici suntem de acord cu tineretul. Avem un proiect comun, avem obiective comune, pentru că tineretul se află în centrul preocupărilor noastre. V-ați plâns că nu am enumerat diversele activități ale tineretului. Însă, cu siguranță că dacă aș începe să enumăr toate acțiunile din cadrul, lui, din cadrul programului Erasmus pentru toți, ar dura mai mult decât 15 minute cât am vorbit eu în introducere. Vreau să repet, serviciile de voluntariat vor continua. Schimburile de tinere vor continua. Formarea tinerilor, formarea tinerilor lucrători și crearea de rețele va continua. Fără îndoială, apreciem această muncă. Apreciem uh, beneficiile educației non-formale și informale și avem intenția de a le consolida și nu de a le reduce. Apoi, alocarea bugetului. Aveți dreptate aici într-o anumită privință. Poate că ar trebui să mărim alocarea pe sectoare, însă cu siguranță trebuie să păstrăm și o oarecare flexibilitate. Dați-mi voie să vă povestesc o experiență reală. După primăvara arabă, am dorit să alocăm uh, anumite fonduri pentru promovarea de uh, cooperare, promovarea cooperării cu universitățile din nordul Africii. Și nu am putut să o facem din cauza lipsei de flexibilitate. Așadar, programele noastre trebuie să rămână flexibile ca să răspundă la noile nevoi, la noile circumstanțe. Acum problema este șomajul în rândul tinerilor și am putut aloca numai o anumită sumă în uh, cadrul Erasmus și Leonardo din cauza lipsei de flexibilitate. Nu am avut flexibilitatea de a aloca mai multe fonduri. În legătură cu Jean Monnet, nu e vorba de faptul că nu-mi place mie munca altora. Nu de aceea am ales doar doi. Însă trebuie să adoptăm criterii foarte stricte pentru a menține excelența. Dați-mi voie, pe scurt, să vă prezint rezultatul acestei cercetări. Acestui studiu am avut um, o analiză externă Centrul Internațional de uh, Formare Europeană nu oferă diplome recunoscute oficial la nivel de master și doctorat și nu acoperă un, uh, o gamă largă de materii. Institutul de Drept European și de Administrare, Administrație Publică Europeană. Sunt foarte bune, însă oferă cursuri pe termen scurt, profes de pregătire profesională. Se uh, concentrează fiecare doar pe câte un domeniu și nu oferă diplome recunoscute oficial la nivel de masterat și doctorat. În cele din urmă, Agenția Europeană pentru Dezvoltare uh, a Educației pentru cei cu nevoi speciale nu uh, este eficientă în modul de predare și nu se ocupă cu materii referitoare la integrarea europeană. Acestea sunt rezultatele evaluării externe. Și deci doar două centre au uh, corespuns, College of Europe de la Bruges și de la Natolin și Institutul de la Florența. După cum am spus însă, avem zeci de alte instituții care au fost create între timp. Și acestea fac o treabă foarte bună. Și e foarte bine să uh, nu le lipsim de această șansă, însă cu fiecare universitate adăugată pe listă se va reduce suma alocată fiecăruia. De aceea credem că este mai corect să deschidem uh, concurența pentru toate centrele și să vedem care îndeplinește condițiile. În legătură cu programul privind cultura mea, ați adresat o întrebare specifică. Mulți miniștri îmi pun aceeași întrebare în legătură cu această facilitate de împrumuturi. Considerăm că e foarte utilă și că va promova Uh, IMM-urile din domeniile culturale și creative. Însă, dacă bugetul meu este redus în așa măsură încât să nu pot face față, prefer să le las deoparte și să nu mă ating de programele cultură și media. E clar? Masterul pentru studenți. Este vorba de alocarea a 100 de milioane pe an care vor uh, fi alocate la 55.000 de studenți aproximativ pe an. După ce împrumuturile vor începe să fie rambursate, vom putea să acordăm alte împrumuturi altor studenți. Și, repet, nu vrem să înlocuim granturile, ci să le uh, completăm. Pentru că foarte adesea mi se spune, de ce înlocuiți granturile cu împrumuturi? Nu despre asta e vorba. Aș dori să am bugetul care să-mi permită să acord granturi uh, studenților la master ca să studieze în străinătate. Studiile arată că avem nevoie de acest nivel de educație și competențe, de nivel masteral. Așadar, trebuie să încurajăm și să susținem masteratele. Dacă aș avea bugetul uh, necesar ca să ofer granturi pentru masterate, aș face-o, dar nu îl am. Pot uh, să acord granturi numai unui număr foarte limitat de studenți, însă prin această facilitate de garantare a împrumuturilor, cred că pe termen lung vom avea mult mai mulți studenți. Înseamnă că studiile de master nu vor mai primi un grant normal Erasmus? Doamna comisar, nu înlocuim granturile Erasmus. Pentru că s-a spus de multe ori că nu se mai poate să mergi la master, la o bursă Erasmus. Dar se poate. Sunt două lucruri diferite. Două lucruri diferite. Pot, uh, studenții pot să meargă la o bursă Erasmus pentru șase luni, ca de obicei, Însă, garantarea împrumuturilor pentru master va acoperi costurile complete pentru un an sau doi în funcție de cursul oferit. Doamna Paliadeli, reveniți la această întrebare. Doamna Paliadeli merită un răspuns în greacă, spune doamna comisar. V-am spus, în cadrul programului Marie Curie, îi încurajăm pe studenți, în fine, nu pe studenți, ci pe cercetători, Deci, pe cercetătorii din domeniul științelor umane, da, îi încurajăm, dar nu prea avem multe cereri din partea lor. Poate că aveți dreptate și că ar trebui să facem mai multă publicitate pentru uh, programul Marie Curie. Să spunem că nu este dedicat doar științelor aplicate, ci că se referă și la științele umaniste. Putem face acest lucru și cred că o vom și face. Adică vom organiza felurite manifestări care vor arăta că științele umaniste sunt și ele parte din acest program. Ne întrebați de ce nu acționăm pentru ca universitățile să poată beneficia de subvenții și nu doar statele. Intervenția doamnei Paliadeli, fără microfon. All cultural funds. Doamna Paliadeli, toate fondurile culturale uh, sunt trimise la Ministerele Culturii. Așadar, activitățile desfășurate de universități nu sunt uh, incluse, nu au dreptul să participe la aceste cereri. Si dio pragmato. Trebuie să facem aici o diferență. Ce acordăm în cadrul fondurilor pentru cultură nu merge la guvern, ci merge la organizații, la instituții. Aceste organizații colaborează cu organizații din alte țări, pentru că dorim să promovăm diversitatea culturală, cooperarea culturală, dialogul cultural. Acum, dacă fondurile structurale sunt utilizate pentru cultură, Într-adevăr, aici statele membre primesc uh, fondurile și statele membre uh, cer din aceste fonduri ce doresc. Noi încurajăm statele membre în acest sens și le spunem că, într-adevăr, acum este momentul să se încheie acordul cu Direcția Generală Regio, care vor fi fondurile structurale de care pot beneficia se, pot, se poate stabili acum și eu cred că trebuie să încurajăm statele membre să implementeze programe culturale, fie prin fondurile structurale, prin fondul social, pentru formare, de exemplu. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar! Cred că am făcut un nou pas către noul program, indiferent de cum se va numi, pentru mine se numește lifelong learning, sunt deschisă la orice nume în afară de Erasmus pentru toți. Mai târziu va putea să ia toată lumea cuvântul pentru că mai avem timp oricum până în toamnă ca să discutăm. Aveți timp în vacanță, pe plajă să vă gândiți la cel mai bun nume. Și doamnă Vasiliu, pot să vă spun un lucru, am discutat cu miniștri din Cipru. Și mi-au spus, doamnă Pac, știți, în Cipru Erasmus nu e așa de bine cunoscut cum e Comenius. Deci, asta mi-au spus cei de la viitoarea președinție. Mulțumesc foarte mult pentru participare. Toate cele bune. Domnule Corel, puteți continua și dumneavoastră munca și uh, relația cu noi, vă rog. Mulțumesc! Okay. Now we come here to the Austausch. Bine. Urmează acum să avem un schimb de opinii, dar unde pleacă toată lumea? L-am întrebat pe domnul, l-am invitat pe domnul Kyler și pe domnul Peters, care sunt reprezentanți ai Euronews. Și după cum știți cu toții, din 1993 avem o cooperare care se bazează pe cofinanțare uh, cu Euronews prin comisie. Euronews ne oferă posibilitatea de a uh, disemina în 10 uh, limbi, engleză, franceză, italiană, spaniolă, portugheză, rusă, turcă, arabă și farsi, Uh, deci a diseminat toate aceste limbi uh, în întreaga lume politica europeană și credem că e necesar uh, acest demers pentru că trebuie să explicăm ce face Europa și Uniunea Europeană și în afara frontierelor Uniunii Europene. Și de aceea susținem de mult timp Euronews. Cei doi domni pe care am invitat, domnul Kyler și domnul Peters, domnul Peters este președintele Consiliului Euronews și Filip Kyler pe care îl cunoaștem de mult timp este președintele Euronews Development. Dânsii ne-au prezentat, ne-au pregătit o prezentare PowerPoint care e îngrozitor de lungă, dar le-am spus foarte clar că nu primesc mai mult de 20 de minute, așa că îi rog să uh, ne prezinte situația în acest uh, interval de timp. Sigur că vrem să știm ce se face cu banii noștri, pentru că știm foarte bine că sunt multe voci uh, invidioase, uh, sunt uh, alte uh, instituții care își doresc finanțare din uh, buget și vrem să avem justificare atunci când propunem să uh, primiți fonduri în continuare și din bugetul viitor. Eu cred că dumneavoastră uh, folosiți foarte bine Uh, banii sunt cel puțin 6,7 milioane de oameni care uh, urmăresc zilnic Euronews pentru că vor să știe uh, ce se întâmplă și toate informațiile sunt prezentate la dumneavoastră la cel mult uh, o jumătate de oră după ce evenimentul a avut loc. Deci aveți uh, cuvântul, domnule. Uh, oui, la, la longueur. Mulțumesc, doamnă președintă. Într-adevăr, lungimea prezentării noastre uh, era egală cu importanța pe care dumneavoastră ne-o acordați și sprijinul pe care ne-l acordați. Dincolo de uh, prezentarea Euronews, uh, pe care îl cunoașteți deja, aș dori să vă ofer argumente asupra ce înseamnă Euronews și ce beneficii uh, poate aduce uh, potrivit investiției pe care ați făcut-o în noi. Pot să vă spun că am am crescut mari, avem deja 20 de ani și suntem astăzi într-o uh, situație de expansiune, de dezvoltare. Mm, e vorba de 800 de angajați, 200 de jurnaliști erau prezenți doar la început. În grație susținerii pe care am primit-o din partea Uniunii Europene, Până la sfârșitul anului vom mai angaja încă 100 de angajați. Pentru că vom lansa versiunile în limba uh, greacă, respectiv maghiară. Uh, 20 de acționari, toate servicii publice europene contribuie la activitatea noastră. Astăzi suntem în măsură prin cele 11 servicii lingvistice să ne adresăm la peste 3,5 miliarde de oameni din întreaga lume. Ceea ce face din Euronews un instrument extrem de important al multilingvismului. Un lucru pe care s-ar putea să nu știți este că în ultimii doi ani ne-am extins foarte mult, de la două birouri în lume până la 14 birouri în întreaga lume cu uh, redacții la Budapesta și Atena, mm, deschise recent, de asemenea un birou important la Bruxelles, prima redacție internațională ca dimensiuni în Bruxelles. Și aceasta grație susținerii Uniunii Europene. Așa cum vedeți în această imagine, suntem prezenți de la Washington până la Dubai. în luna august ne vom deschide birourile de la Washington. Și e adevărat că ne deschidem tot mai multe birouri în întreaga lume. O precizare în ce privește Budapesta și Atena. Pentru prima dată în istoria Euronews vom produce două versiuni lingvistice ale canalului în mod localizat, adică nu centralizat la Lyon, la birourile noastre, ci cu echipe care se vor afla efectiv la uh, Atena, respectiv la Budapesta. În medie, 30-35 de angajați vor lucra la Atena, respectiv la Budapesta. Considerăm că acest sistem va fi unul uh, cât se poate de pozitiv. pozitiv. Suntem foarte fericiți um, să lansăm, iată, încă două limbi europene, greaca și maghiara, um, pe lângă celelalte limbi non-europene pe care le-am lansat deja. Euronews, ca orice canal de televiziune, nu mai poate fi doar un canal de televiziune, ci practic e o umbrelă care este, prezi, este prezentă pe diverse suporturi multimedia, inclusiv în aeroporturi și așa mai departe. Suntem un canal media de informare și am uh, semnat cel mai mare număr de acorduri cu uh, constructorii de uh, producătorii de televizoare, uh, noile modele de televizoare care se numesc televizoare conectate la internet. Și uh, pentru a fi prezenți pe asemenea uh, aparate, pe asemenea televizoare, trebuie dezvoltate niște aplicații specifice. Iar noi suntem, deci, prezenți pe 93% dintre aceste televizoarele viitorului. În plus, suntem uh, prezenți prin aplicații pentru aparatele mobile, fie că vorba de telefoane sau tablete. De asemenea, suntem foarte prezenți pe rețelele sociale, care de acum înainte este un scop în sine pentru orice canal media. Când, la momentul fondării, în 1993, eram doar 18, iar astăzi suntem aproape 200 în, în domeniu. Dacă ne comparăm cu Eurosport, care s-a născut cam în același timp cu noi, Eurosport păstrează oarecum monopolul um, în domeniul sportului la nivel mondial. Cu toate acestea, uh, avem un mare pas înainte față de uh, concurenții noștri. Proiectul Euronews era acela de a echilibra viziunea americană asupra informației. Și am atins acest obiectiv, pentru că în Europa aproape 5 milioane de telespectatori ne urmăresc astăzi. Sunt cifre puțin cunoscute, dar dacă ne comparăm cu CNN și eh, BBC, în mod evident există o diferență foarte mare între canalul nostru și concurenții noștri. O critică ce revine mereu e că Uniunea Europeană finanțează integral Euronews. Și iată de ce mi se pare important să vă arăt cifrele, care este repartizarea veniturilor noastre pe 2011. Uh, mie mi se par niște cifre echilibrate. Uh, venituri ce ne vin din partea acționarilor noștri, care uh, finanțează de asemenea limbile, vorba de exemplu de rusă, de uh, turcă, finanțarea acțiunilor este de 30%, care echivalează cu 30% uh, provenit și de la Uniunea Europeană. 40% uh, din venituri vin din vânzările pe care le realizăm în domeniul comercial. costurile noastre se repartizează după cum vedeți în slide. Sigur, aș putea să vă spun în continuare că Euronews este cel mai bun și mai frumos canal din lume, însă, în scopul de a vă convinge, m-am gândit că poate e bine să dau cuvântul altora. Și, ca atare, am să vă prezint o evaluare care a fost comandată de uh, Comisia Europeană în 2009 pentru a renoi contractul cadru pe care îl avem, astfel că o societate independentă a făcut uh, această evaluare. Deci, The Evaluation Partnership a realizat următorul raport. Iată câteva extrase. Euronews pare să răspundă perfect obiectivelor Comisiei și celorlalte instituții ale Uniunii Europene. Și suntem mândri deoarece Euronews astăzi e, poate fi înțeles de auditori care nu cunosc foarte multe despre Uniunea Europeană. Euronews e considerat ca un vulgarizator al instituțiilor europene, ceea ce este un lucru important. Se mai spune că Euronews ar putea pretinde să ofere un serviciu public european, s-ar putea chiar considera un astfel de serviciu public la nivel european. Cu un singur punct negativ, nu dispunem de toate beneficiile serviciilor publice și mai ales nu avem un astfel de statut. Nu suntem în poziția în care operatorii de cablu sau satelit să includă um, Euronews în oferta lor. Anumite canale naționale de informare se, continuă să fie create și se poziționează în aceste rețele de distribuție, ceea ce pentru noi constituie o, un element suplimentar de concurență. Euronews este, are un model de producție eficace și că, în fond, costurile, prețurile mai degrabă propuse de Euronews sunt competitive și sunt comparabile cu alte programe vândute um, către alte uh, direcții generale. Mm, altfel spus, nu plătiți mai mult pentru Euronews decât pentru alte servicii. O altă cifră interesantă care reieși din această evaluare, în 2009, 600 de minute pe săptămână au fost dedicate uh, afacerilor europene, comparativ cu BBC, uh, respectiv Deutsche Welle, care mm, ofereau doar 60 de minute uh, pe săptămână. Uh, practic 1500 de minute pe săptămână în 2012 vor constitui informații referitoare la afacerile europene. Sigur, nu putem face o prezentare în fața dumneavoastră fără a sublinia cât de încântați suntem de a uh, conlucra cu eurodeputații și ce important este ca ei să fie prezenți pe canalul nostru. Uh, nu am luat un exemplu din Comisia dumneavoastră pentru Cultură, ci alte exemple ale unor eurodeputați care au intervenit foarte recent um, în live. Adesea facem apel la eurodeputați pentru a obține opinia lor și pentru a avea o opinie reprezentativă pentru cetățenii europeni. Doream să insist și pe uh, un alt uh, element. Sigur, nu suntem perfecți și întotdeauna ne putem ameliora. Unii consideră că rolul Euronews nu este încă atins, că nu avem un impact suficient de important și că am putea face mai multe. Însă, doream să vă împărtășesc dificultatea pentru un canal media astăzi de a vorbi despre Europa. Uh, față de concurenții noștri. Dumneavoastră știți foarte bine ce dificile sunt aceste subiecte și ce dificil sunt ele de prezentat în mass media. Ori pentru mine acesta este un lucru important. Uh, ne confruntăm cu mai multe provocări. Odată ne adresăm unei audiențe locale, dar și internaționale. Trebuie să fim în măsură să transformăm um, ceva foarte abstract și foarte sec, um, de exemplu un summit sau un alt eveniment major al Uniunii Europene, Uh, suntem mulțumiți, de exemplu, când îl putem arăta pe Silvio Berlusconi așteptând uh, uh, pe Angela Merkel vorbind la telefon timp de trei ore, dar cum să acoperi un astfel de subiect? Trebuie să găsim uh, unghiuri de abordare care să fie interesantă pentru telespectatorii noștri. De asemenea, trebuie să avem o manieră echilibrată de a prezenta subiectele. Presiunea este mare astăzi pe um, um, această piață, pentru că televiziunile sunt tot mai agresive și ne e greu să ne poziționăm față de acești concurenți de pe piață. De asemenea, trebuie să mai combatem și percepția persistentă cum că am fi canalul media oficial al Uniunii Europene. Acest lucru este fals, după cum bine știți. Percepțiile sunt adesea lucrurile cele mai dificil de combătut în schimb, un atu major al nostru este multilingvismul. Și acesta este un avantaj extraordinar. Trebuie să continuăm pe această linie, de unde și ideea noastră de a produce emisiuni în tot mai multe limbi europene. Nu putem uh, lucra la fel uh, cu 5 limbi sau cu 20 de limbi. Întregul workflow este afectat redacțiile sunt uh, diferite, dar lucrează uh, simultan. Iată de ce ne dorim să avansăm pe calea multilingvismului. Pe de o parte, e important să ne adresăm cetățenilor în limba lor, dar există și o a doua dimensiune pe care o cunoașteți mai puțin. Multilingvismul aduce un unghi nou pentru uh, ceilalți. Fiecare Uh, jurnalist vede emisiunile din fiecare altă limbă, așa încât ulterior își va formula propria poziție. Jurnalistul grec va putea explica bună oară jurnalistului german anumite lucruri și fiecare va putea apoi explica în propria sa uh, limbă cetățenilor. Practic, e vorba de un melting pot de idei care aduce foarte multă bogăție pentru toate limbile. Există și multe alte provocări, dar um, una este și aceea de a discuta despre Europa cetățenilor. Și noi credem că pentru europeni, cum e, de exemplu, Eurovision sau uh, Loteria Euromilion, mm, eu nu sunt uh, din generația Erasmus și pentru mine Erasmus e un cuvânt magic. Există puține nume, puține branduri generale în Europa și noi ne dorim să ne lansăm și în acest domeniu pentru a ne adresa odată în plus tuturor cetățenilor europeni. Aș dori să vă dau și două exemple pentru a vă demonstra în ce fel reușim să facem față acestor provocări. Toți sunteți invitați uh, uh, la biroul nostru de la Bruxelles, care uh, tocmai se deschide. Vom serba aniversarea unui an de la deschiderea acestui birou în luna septembrie. Am fost singurul canal din lume care am dedicat întreaga uh, zi a Europei pentru a o celebra pe canalul nostru. A fost un moment far pentru noi și am avut pentru prima dată o emisiune în direct, un interviu în direct cu uh, președintele Herman Van Rompuy înaintea Consiliului European cu diverse persoane care interveneau în direct. A fost un eveniment foarte mult preluat, uh, inclusiv în Brazilia, în Statele Unite și în locuri uh, din lume la care nu ne-am fi gândit și care, desigur, nu sunt în Europa. Pentru a încheia uh, cât se poate de rapid, programele europene. E bine, cine finanțează ce? De unde vin banii? beneficiem de bugete ale Direcției Generale din Comisia Europeană care finanțează anumite programe cu durată variabilă, între 8 luni și un an. De exemplu, avem um, programe cu DG Cercetare și Inovație, Justiție, Educație și Cultură și așa mai departe. Fiecare buget acoperă producția um, emisiunilor pe care le prezentăm. Și apoi avem un contract cadru cu Direcția Generală Comunicare a Comisiei Europene, care regrupează mai multe module. Nu voi intra în aceste detalii, sunt multe slide-uri, însă vizual este totuși destul de impresionant. Nu știu dacă cunoașteți multe canale media în lume care să aibă a, atât, programe atât de diverse. iTalk, UTalk, de exemplu, um, The Network, unde există trei interlocutori în același timp care dezbat același uh, subiect. Uh, Europe Quickly, care um, reia, face o sinteză a uh, informațiilor europene, uh, multe interviuri, close-up, reportaje, uh, Business Planet, care vorbește mm, despre IMM-uri Uh, sau Futuris, care vorbește despre cercetare, uh, Generation Y, generația Y, inovație, Metropolitans, care vorbește despre politicile urbane în diverse um, orașe din Europa. Frontline, care se referă la uh, corupție și lupta împotriva crimei organizate. Right On, care se referă la drepturile cetățenești, drepturile fundamentale și protecția acestora. Space, pentru tot ce ține de Uh, spațiu. Rămâne un singur slide să mm, vă conving, așa cum spune doamna președinte, și pentru a mă încadra timp. E un tabel care compară astăzi Euronews cu canalele France 24, Deutsche Welle, Al Jazeera și care oferă niște cifre cheie. Și vă permite să evaluați dumneavoastră înșivă performanța Euronews față de concurenții săi. Uh, primim aproximativ 40 de milioane de euro fonduri publice, dintre care 20% din partea UE și 20% din partea acționarilor. Aceste 40 de milioane pot fi comparate cu mă rog, aceste cifre globale, mai degrabă la un nivel minim, uh, pregătite de Filip Chela și mulțumesc pentru contribuție. Uh, France 24 este la 100 de milioane, Deutsche Welle la fel, Al Jazeera la fel, câte 100 de milioane de euro. Ori cu uh, uh, bani noi producem cu 8 limbi față de 2 sau 3 limbi la celelalte canale. Suntem la un raport de 1,8 în ce privește um, Mm, limbile pe care le oferim. Dacă socotim acum um, în funcție de parametrul cămine uh, în care suntem uh, primiți, Iarăși, cifrele sunt uh, imbatabile. Dacă ne referim acum la buget, dacă comparăm 0,11 cu 0,06 uh, Asta ce înseamnă? 6 centime investite de UE atinge 350 de uh, milioane de uh, cămine în Europa. În ce privește audiența, am făcut raportul între bani investiți și costul audienței. Nu uh, cei care ar putea, ci cei care chiar privesc Euronews. Și um, suntem la 1,3 față de 18 sau 31 de euro ai uh, concurenților. Pentru mine aceste cifre sunt mai mult decât concludente pentru eficacitatea pe care Euronews o are și maniera în care utilizăm fondurile. Uh, avem nevoie în continuare de susținerea dumneavoastră, suntem încântați că ne-ați primit astăzi aici. Ajutați-ne, ajutați-vă! Mulțumesc! Într-adevăr, a fost convingător, spune președinte. Dau cuvânta domnului Lockegaard. Tu Du willst schwätzen. Thank you very much. Well, thank you very much. Uh, Mulțumesc, domnule Peters. Într-adevăr, ne-ați livrat o serie de cifre destul de convingătoare. Trebuie să vă felicit pentru eforturile dumneavoastră și pentru reușită. V-ați descurcat foarte bine. Cred că sunteți un paradox. Ați fost creați ca prima organizație de radiodifuziune paneuropeană și singura. Și asta spune multe despre problemele și provocările cu care vă, pro- vă confruntați încă. Pentru că s-au întâmplat multe în uh, lume și în lumea mass media de când v-ați început activitatea. E vorba de o imagine foarte fragmentată a acestui sector în ziua de astăzi. Și despre asta vreau să vă întreb, pentru că cu siguranță ați uh, reușit să faceți uh, foarte mult și cu toate că aveți o mare acoperire, mulți oameni din Europa nu pot să urmărească. Eu vin din, uh, din Danemarca și nimeni din Danemarca nu se uită la Euronews. Asta e realitatea. Deci asta după 20 de ani sunt anumite zone ale Europei unde pur și simplu nu ajungeți. Ceea ce e o provocare, dacă vreți, susținerea tuturor europenilor când vorbim despre finanțare. Deci întrebarea este care e ambiția dumneavoastră? Unde vreți să ajungeți? Eu știu pentru că am, v-am vizitat uh, birou de la Bruxelles, vă felicit pentru acesta, voi merge și la Lyon peste câteva zile, însă am în continuare îndoieli cu privire la ambiția reală. Vreți să fiți uh, uh, societatea de radiodifuziune publică a Europei? Și dacă da, ce înseamnă asta? despre ce vorbim? Nu e vorba de 18 milioane de euro pe an, pentru că dacă vreți acest, aveți acest obiectiv, uh, e vorba, e vorba de mult mai mulți bani. Pentru că e nevoie de banii ăștia pentru a o astfel de acoperire. Deci, dacă asta e ambiția dumneavoastră, spuneți-ne sincer și spuneți-ne cum putem împreună să uh, ajungem la acest uh, obiectiv. De ce e nevoie? Ce trebuie să facem? Ca să putem discuta uh, deschis bugetul pe următorii șapte ani, să știm ce trebuie să facem. Mă îngrijorează faptul că vorbiți despre faptul că ajungeți la atâți oameni și uh, vorbiți despre provocările de a atinge elitele, și anume grupurile pe care le, uh, la care ajungeți uh, în momentul de față. Și apoi restul, cei 350 de milioane, pentru că acum ajungeți la 5 milioane, deci mai e nevoie de 345 de milioane. Puteți să faceți asta sau e un vis imposibil, de fapt, în ziua de azi? Pentru că, văzând uh, cifrele de la CNN și de la BBC World, aceștia se focalizează asupra unor grupuri țintă specifice, pentru că vor să fie uh, lideri de piață pe un anumit segment de piață. Deci, care e planul dumneavoastră? Vreți să ajungeți la mare audiență, să aveți uh, știri locale, regionale, o abordare de jos în sus, sau vreți să rămâneți în continuare pe platforma pe care sunteți acum, să fiți uh, producătorul știrilor de la Bruxelles, de la Washington? Vreau să știu opinia dumneavoastră, pentru că nu cred că puteți face ambele lucruri. Nu cred că puteți uh, să atingeți ambele obiective. Deci e nevoie de o claritate strategică aici și mă interesează răspunsul dumneavoastră. Poate că voi putea să mai adresez câteva întrebări suplimentare, dar asta ar fi cam mult uh, dintr-o dată. Da, președinta spune, domnul Lockegaard se ocupă întotdeauna de strategie. Acum uh, urmează domnul Boris și apoi Helga Truppel. Sprostowanie, bo byłem... Mulțumesc. Prima întrebare. Cred că nu m-ați înțeles bine. Eu am întrebat dacă programul media va fi uh, continuat, dar, uh, de fapt, pentru mine era vorba mai mult de logo, de logo-ul grafic. Pentru că eu am auzit uh, din partea doamnei comisar că toate logourile toate emblemele grafice vor dispărea, nu vor mai fi folosite. Și acum, întrebarea mea pentru oaspetele nostru de azi. Noi ne dorim cu toții informații bune și credibile despre ceea ce se întâmplă în Europa, despre deciziile care se iau. Toate țările au probleme în ziua de azi, uh, uh, pentru că operatorii de radiodifuziune au costuri foarte mari și uneori uh, reportajele referitoare la uh, afacerile europene se concentrează asupra scandalelor. De aceea vă întreb, dacă vrem să utilizăm mai bine Euronews-ul, nu ar trebui să fie uh, un canal care să se concentreze spre deosebire de ceilalți operatori din Polonia, din Germania, din uh, alte țări, uh, asupra chestiunilor uh, într-adevăr europene, pentru că costurile de producție sunt problema, de fapt. Și acoperirea uh, jurnalistică a afacerilor europene este tot mai scăzută pentru că costurile trebuie reduse. Și dacă dumneavoastră folosiți, uh, sunteți finanțați din fonduri europene, atunci poate că dumneavoastră ar trebui să fiți uh, cei care să producă reportaje europene care să fie apoi preluate de uh, televiziunile și radiourile naționale. Doamna Uh, Mulțumesc, Doris. Dacă am înțeles bine ceea ce ne-ați explicat, atunci uh, calitatea specială a Euronews este că reflectă întotdeauna prin metoda de lucru o abordare foarte europeană, pentru că aveți perspective diferite, de la persoanele care lucrează în limbile lor, vin din diverse țări ale Europei, uh, deci produceți un conținut cu adevărat european. Și de aceea vreau să vă adresez o întrebare legată de ceea ce a spus uh, Morten Lockergard. Dacă mm, ați vorbit despre viitorul pe care vi-l doriți pentru Euronews, care ar fi acesta, dată fiind criza actuală și uh, Uh, la începutul discuțiilor uh, pe marginea unei uniuni politice și fiscale. Dacă am avea succes, ceea ce încă nu știm, nu ar fi absolut crucial ca Euronews să fie extins astfel încât acesta să Uh, acopere spațiul public european, pentru că în momentul de față acest spațiu este fragmentat, uh, el nu există în toate statele membre. Dar dacă va fi o mișcare politică către mai multă integrare politică, aceasta ar avea un impact asupra nevoilor uh, Euronews? Președinta, nu mai este altă întrebare, domnule Peters, vă rog. Bon, alors, euh, j'ai l'avantage d'être assez... Am uh, avantajul de a mă pricepe la astfel de întrebări, pentru că sunt exact întrebările pe care ni le-au adresat acționarii recent în legătură cu strategia viitoare Euronews. Ne-au rugat să definim care este ambiția Euronews pentru următorii ani și sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Ne aflăm într-o situație paradoxală astăzi. Avem un fel de avânt, de momentum în viața Euronews, în moment uh, în care am atins anumite obiective, însă uh, sunt multe întrebări legate de tranziția la următoarea etapă. Cu titlu informativ, să știți că am lucrat la un nou plan strategic pentru perioada 2012-2014, plan care a fost de altfel prezentat uh, la Digi Comunicare înainte de a fi prezentat acționarilor și uh, vi-l vom prezenta și dumneavoastră când veniți la Lyon. De fapt, sunt două axe principale aici. Dacă ar fi să rezumăm, ambiția Euronews este să devină uh, un canal media global. Un termen foarte la modă acum. Considerăm că suntem uh, printre singurele canale de media din lume care pot fi considerate global. Ideea este să spunem că astăzi majoritatea canalelor media sunt concurenți, concurenți pe plan internațional și concurenții noștri au abordări foarte unilaterale fie abordări naționale, cum e Deutsche Welle, France 24, Russia Today și așa mai departe, fie abordări culturale, cum este Al Jazeera. În orice caz, sunt întotdeauna abordări cam unilaterale. Iar noi, după cum spune multă lume, suntem un fel de ONU al televiziunii. Suntem singurul post de televiziune de astăzi care uh, înglobează în redacție multe puncte de vedere diferite. Și aș avea o precizare, pentru că nu știu dacă n-am înțeles eu bine, mi s-a părut că doamna Triple s-a referit la translating, adică traducere. Nu știu dacă n-am înțeles eu bine sau a fost vorba de altceva, pentru că, de fapt, 99,9% dintre oameni cred că Euronews este tradus în diversele limbi. Nu știu ce Părerea aveți dumneavoastră? În orice caz, 99% dintre oameni cred că diferitele versiuni lingvistice ale Euronews reprezintă traducerea ale unei versiuni inițiale. A, dumneavoastră nu asta ați spus, probabil, însă doreas, doream să precizez că diferitele versiuni ale Euronews lingvistice nu, rep, nu reprezintă traduceri, ci scenarii, scripturi redactate specific de fiecare jurnalist din fiecare reducție, eh, redacție. Clipurile sunt aceleași peste tot, însă textul audio diferă complet între diferitele limbi, ceea ce justifică costurile, pentru că atunci când Uniunea Europeană finanțează o limbă, o secțiune lingvistică a Euronews nu finanțează o traducere, ci cu adevărat realizarea de comentarii reale, cu o perspectivă națională reală. Asta voiam să precizez. Ideea este că uh, Euronews este astăzi cumva între, in between, uh, canalele locale, pe care noi le, noi le numim locale, de fapt posturi naționale de uh, știri, și posturi foarte îndepărtate, foarte unilaterale, cu CNN, BBC și așa mai departe. Ambiția noastră este să intrăm pe planul global, să rămânem un post global, care transmite global, dar să integrăm în program mici accente locale să, avem, să nu mai avem nici măcar aceleași uh, materiale video. Pentru că astăzi materialele video unice de pe Euronews ne obligă să vorbim în același fel și americanilor, și asiaticilor, și europenilor. Pentru că materialele video sunt aceleași peste tot în lume, deci suntem obligați să vorbim despre același conținut. Ideea noastră pe care am început să o discutăm cu Comisia Europeană, sigur o idee ambițioasă, uh, și ambițioasă și ca finanțare, ca să răspund și la ce spuneați dumneavoastră. Deci, ideea noastră ar fi să facem o diferență, în primul rând, între Euronews Europa și Euronews Lume, să transmitem două semnale diferite, două posturi diferite, în proporție uh, egală de 90-95%, cam cu același conținut, însă diferența de 5-10% să uh, fie reprezentate de un conținut mai specific, fie pentru zona Europa în general sau pentru restul lumii în general. Ceea ce ar permite ca Euronews să uh, aibă un impact mai mare pe aceste piețe, pentru că astăzi ne e greu să-i convingem pe asiatici să se uite pe Euronews. Vorbeam de nume, vorbeați de Erasmus adineauri. La Hong Kong, uh, când vorbește cu un operator de satelit, și spui că te numești Euronews, el va fi convins că discuți numai despre Europa, Comisia Europeană și așa mai departe. Dar nu e deloc așa, noi nu suntem concentrați strict pe Europa. În fine, cu numele Euronews, asta e problema și ideea ar fi să avem un impact mai mare asupra acestor piețe. Vă dau un exemplu concret. Să spunem că am putea să adăugăm la un uh, jurnal de știri de 10 minute cu 10 subiecte, să spunem, de 10 subiecte de o minut și jumătate fiecare, să avem din aceste subiecte unul mai local, mai uh, legat de zona acoperită și apoi să jonglăm cu celelalte subiecte ca să avem subiecte diferite în funcție de uh, loc, de fie că vă aflați în Statele Unite, în Europa sau în Asia pentru că uh, titlurile nu vor avea aceeași importanță în funcție de zona în care vă aflați. Deci să avem posturi localizate. În al doilea rând, cred că trebuie să fim mai puternici pe piață, adică trebuie să ne câștigăm publicul prin multilingvism și prin prezența pe piață. Astăzi am să vă dau un exemplu concret, Grecia. Exemplul Elen este foarte concret pentru noi și noua strategie a Euronews este să redacteze la fața locului. Avem șansa de a fi transmiși în Grecia prin uh, canal digital terestru și dacă vreți să știți, vom fi chiar singurul canal de știri în limba elenă. Din câte știu eu, nu există niciun canal de știri în greacă în Grecia. Nu există. Dacă știe cineva mai multe în sală, mă poate contrazice, dar noi uh, știm că vom fi primii. Dacă reușim să producem în aceste limbi la modul localizat în fiecare stat, vom avea mai multe avantaje. În primul rând, vom diminua costurile pentru Comisia Europeană. Doamnă președinte PAC, vă referați adinaur la un buget de vreo 7 milioane de euro? Uh, aceste 7 milioane de euro astăzi pot să financeze serviciul grec, serviciul maghiar și serviciul portughez. Adică cât plăteam pe o limbă înainte, ultima limbă finanțată a fost araba, farsi, cu 5,5 milioane de euro acum câțiva ani. Deci, pentru aproape aceeași sumă finanțăm astăzi trei limbi. De ce? Pentru că uh, realizăm producțiile la fața locului și uh, Costurile salariale sunt foarte importante. Știți că în Franța salariile sunt mari, uh, costul mâinii de lucru e mare, deci dacă producem la nivel local ne scad costurile. Aceasta e prima consecință. A doua, fiind prezenți la fața locului, putem avea un impact mai mare pe piețele locale, pentru că vom avea 30 de jurnaliști la Atena, 30 la Budapesta, printre care corespondenți permanenți care se vor ocupa de subiecte locale, vor merge prin Atena și așa mai departe și deci vom fi mult mai ușor de localizat de către populația locală și în comparație cu CNN spuneam că dacă am face acest lucru și am ține cont de telespectatorii noștri, aritmetic, matematic, am avea mai multe șanse decât cu acest serviciu grec făcut în Grecia de greci. Vom avea mai multe șanse să avem X telespectatori în plus care se uită la postul nostru în Grecia, în limba greacă. CNN nu poate să desfășoare această politică de implantare. Eu v-aș propune să deschidem 20 de secții, 30 de secții lingvistice. Prin acest sistem, încă nu, nu am putut face asta până acum de la Lyon, dar o vom putea face la nivel local. Și ultimul punct, avem o problemă. Digitalul terestru e o adevărată problemă și nu ne ajută prea mult, pentru că digitalul terestru se deschide în toată Europa și costurile sale sunt foarte ridicate. Pentru că astăzi, ca să fii prezent la un operator de cablu sau de televiziune prin satelit, nu costă prea mult. Pentru că există un abonament, în fine, suntem preluați, nu contează. Dar să plătești costurile de difuzare prin digital terestru, ajungem la 15 milioane în Franța, 2-3 milioane în Portugalia și la fel în Grecia. Sunt costuri pe care nu ni le permitem și aici avem o problemă penetrarea Euronews este aici uh, afectată, pentru că sunt multe canale de știri locale, naționale, care intră pe digital terestru și care ne dezavantajează. Putem uh, să fim prezenți pe canal digital terestru ca singur canal, singur post care vorbește despre Europa și pentru noi este o axă importantă. În încheiere, ideea este să nu devenim un post de masă. Nu putem fi un post de mass media. Ideea este următoarea, să spunem că avem două obiective. Avem uh, CSP Plus peste tot în lume și uh, trebuie să știți că suntem foarte populari. Rusia, în Rusia, de exemplu, Rusia și statele din Est sunt jumătate din publicul nostru. Suntem foarte populari și în Asia Centrală în Asia Centrală nu dă, doi, nu dă nimeni doi bani pe Europa. Sunt, mă scuzați, sunt nebun după Europa, la Astana, la Baku. Ideea este să rămânem pe obiectivul CSP Plus peste tot în lume. Însă, ca serviciu public european, să mai adăugăm un obiectiv pentru Europa. Și anume, nu să ajungem la toată populația, ar fi cam pretențios, ci să avem un obiectiv ceva mai mare pentru Europa. Și aici Trebuie să vă mai spun ceva, trebuie să fim recunoscuți și ca o marcă mai aproape de europeni. Avem deocamdată această idee pe care lumea o asociază cu noi, că suntem foarte aproape de instituții. Și asta e, e adevărat, dar trebuie să arătăm și că noi suntem în relație cu cetățenii. De exemplu, să transmitem rezultatele de la Euromilion, de la Loto, să dăm informații despre Erasmus, să vorbim despre călătorii. Și închei cu un ultim exemplu, să creăm Euronews Talents, o marcă care să permită să găsim uh, talente europene și să fim un centru de talente. Avem unul, un, am creat un premiu oferit de Google, care va fi dat la Bruxelles, se merge peste tot în lume și se cere întreprinderilor, IMM-urilor să participe la acest concurs. Apoi un alt concurs este cu formații de muzică care ne trimit uh, cât un demo și noi alegem, îl alegem pe cel mai bun și așa mai departe. În fine, ideea este să avem, uh, să arătăm că pe lângă viziunea instituțională suntem și aproape de europeni. Și vreau să vă mai spun că avem mare noroc cu dumneavoastră, pentru că considerăm că dumneavoastră, ca instituție europeană, sunteți un prim client al Euronews. Și vă considerăm un client, într-adevăr, și vă datorăm tot respectul pe care îl datorăm clienților. Trebuie să vă spun aici că noi niciodată nu am făcut obiectul nici unei presiuni editoriale, nici din partea Comisiei, nici din partea Parlamentului, nici a Consiliului. Avem o relație foarte matură, adică avem niște interlocutori care au încredere în noi, care ne dau bani și care ne lasă să ne facem meseria independent. Și astfel voi dori să și închei. Mulțumesc și uh, e normal această concluzie pentru că, uh, de fapt, asta cerem Uh, tuturor. Am discutat acest lucru. Nu trebuie să facem presiuni. Nu facem. Mulțumesc că ați constatat. Alors, j'espère que vous êtes so ausführlich geantwortet. Mă bucur că ați putut să dați răspunsuri atât de detaliate. Cred că și domnul Lopegard este oarecum uh, mulțumit uh, cu considerațiile strategice. Mă uit la fețele colegilor și cred că ei sunt de acord cu mine atunci când vă urez mult succes în uh, planurile dumneavoastră, foarte uh, europene, dar foarte deschise și către restul lumii. Asta este sarcina noastră, cred, și sper că vom avea în continuare bani să vă susținem. Din păcate, nu noi dăm bani, în primul rând trebuie să-i primim și apoi putem să-i dăm mai departe. Și deci, uh, sigur, trebuie ca guvernele să fie și ele convinse că faceți o treabă bună. Noi suntem convinși și vă vom susține în continuare. Mulțumesc așadar domnului Peter și domnului Kyler. Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Care este punctul următor? Da, am vorbit despre reuniunea coordonatorilor. Uh, are cineva la punctul diverse sau dorește cineva să scrie ceva nou la procesul verbal? Văd că nu. Atunci, mulțumesc. Uh, Președinta mulțumește și interpreților. Doresc tuturor o seară plăcută.